Good morning, colleagues. Sorry for the slight... Bună dimineața, stimați colegi. Îmi cer scuze că începem cu o mică întârziere. Trecem acum la punctul 19, dezbaterea comună privind sistemul de intrare-ieșire. E vorba, de fapt, de puncte de pe ordinea de zi de la 19 la 22 sistemul de înregistrare a datelor de intrare și ieșire pentru resortisanții statelor terțe care traversează frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, prevăzând și condițiile de acces <clears throat> la acest sistem de către forțele de ordine. Toate aceste puncte vor fi discutate în comun. Am invitat invitația, reprezentanții ai Comisiei și Eulisa. Bun venit! Eulisa is responsible for the technical development of the two systems. Eulisa pregătește aceste două sisteme pe plan tehnic. Am primit un raport din partea Eulisa privind situația acestui sistem de intrare-ieșire în conformitate cu articolul 32 din regulament. <coughs> Documentul este disponibil între documente de ședință. Am să dau cuvântul uh, mai întâi comisiei și apoi colegilor de la EULISA pentru prezentarea domniilor lor. 15-20 de minute aveți la dispoziție. După care vor interveni raportorii, doamna Gal și domnul Diaz de Mera. Domnul Diaz de Mera nu e în sală. Dacă va sosi și dânsul. prima intervenție din partea Comisiei. Vă rog. And that's Mr. Sulon, please. Domnul Sulon. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Sunt Max Sulon de la DG Home. Mă ocup de acest proiect pentru frontierele inteligente, în care sunt incluse și sistemul de intrare-ieșire, SI și ETIAS. Vă mulțumesc că ne-ați invitat la această primă prezentare a punerii în aplicare acestor sisteme. Pregătirile înaintează mulțumitor, cooperăm de aproape cu statele membre și cu diferitele agenții implicate în punerea în aplicare a celor două sisteme. După cum probabil știți, ESI și ETIAS uh, sunt partea unui singur proiect, chiar dacă vorbim de, de texte legislative diferite inițial. Regulamentul ETIAS spune că aceste două sisteme vor fun- funcționa împreună <clears throat> cu o anumită suprapunere a unor componente. În ceea ce privește sistemul de intrare-ieșire, Uh, s-a constituit o comisie pentru frontierele inteligente. Actele de execuție sunt discutate cu reprezentanții statelor membre. O primă serie de acte de execuție, 10 texte, pe teme cum ar fi datele biometrice, gestionarea datelor, login interoperabilitatea între cele două sisteme. Au fost uh, pași preliminari obligatorii înainte de traducerea în realitate a acestui sistem. Am cooperat și cu Eulisa, am discutat uh, în comisia cu frontierele inteligente aceste chestiuni și cu sta- reprezentanții statelor membre. Textele propuse au fost uh, aprobate de comisie, au fă, făcut obiectul unei consultări publice prin mecanismul de feedback, au trecut prin procedura internă a comisiei, au fost uh, discutate și cu supervizorul european pentru protecția datelor și în prezent suntem în etapa aprobării finale la nivel de comisie. Asta va avea loc în următoarele săptămâni. <clears throat> Dorim ca textele să fie adoptate până la jumătatea lunii februarie. Mm, odată ce componenta tehnică a acestor uh, texte sunt definitivate în cooperare cu statele membre și după consultări cu EULISA, care se ocupă de partea tehnică, aceste elemente de natură tehnică care se regăsesc în uh, diferitele proiecte de decizii de execuție, devin apoi obiectul diferitelor proiecte preliminare care <clears throat> urmează a fi realizată în vederea punerii în aplicare a sistemului. <clears throat> Specificațiile tehnice au fost uh, notificate comisie în conformitate cu articolul 37 din regulament. Au fost prezentate comisiei pentru un aviz. Procesul este în desfășurare și urmează să avem avizul oficial din partea comisiei în cursul lunii februarie. This implementing acts already Uh, approved or nearly approved, we have... Uh, Dincolo de aceasta, avem uh, patru documente încă în pregătire, nu sunt necesare pentru demararea pregătirilor tehnice, dar trebuie adoptate înainte de începerea operațiunilor propriu-zise. Aceste patru de execuție vizează serviciile web, ștampilarea documentelor de călătorie în situații excepționale, site-uri web cu informații generale <clears throat> privind sistemul de intrare-ieșire și informații referitoare la trecerea frontierei și un model de document cu informații pentru publicul general care urmează să fie afișat sau oferit uh, la punctele de trecere a frontierei. În ceea ce privește sistemele web, există dispoziții similare în regulamentul ETIAS și dispoziții adiționale care spun că <clears throat> se vor efectua consultări cu transportatorii înainte de adoptarea unui astfel de text. Am început uh, consultațiile cu transportatorii Discuțiile avansează și încercăm să vedem cum am putea defini um, modalitatea de funcționare a acestor servicii web pentru a pregăti această decizie de execuție. <clears throat> Deci, din perspectiva Comisiei, pregătirea pe plan tehnic a sistemului înaintează foarte bine, mulțumitor, suntem în grafic termenul uh, stabilit de diferitele instituții pentru punerea în aplicare a sistemului va fi respectat. În paralel cu pregătirea acestei pune în aplicare, am demarat și pregătirea în vederea redactării unui ghid pentru a ne asigura că, într-adevăr, utilizatorii sistemului au acces larg <clears throat> la acest sistem Ghidul este redactat de asemenea în cooperare cu statele membre. Ceea ce privește statele membre, s-au început pregătirile pentru conectare la sistem. Ei trebuie să-și conecteze infrastructura națională, sistemul național al, al politicii de frontieră cu sistemul european această interfațare este în pregătire în, în toate statele membre și, de asemenea, statele membre fac uh, pregătiri și în punctele de trecere a frontierei uh, pentru a asigura că există acolo dotarea necesară utilizării sistemului de intrare-ieșire, uh, dispozitivele de citire a datelor biometrice, dispozitive de amprentare, așa cum cer regulamentul, și de asemenea camere capabile să monitorizeze fluxul uh, de tranzitul uh, persoanelor, așa cum cere regulamentul. <clears throat> Uh, o serie de modificări la codul Schengen au fost adoptate de colegislativ în paralel cu adoptarea acestui regulament. În ceea ce privește ETIAS, ETIAS a fost adoptat cu câteva luni în urmă doar. Și avem o listă foarte lungă de acte delegate și de bună aplicare care urmează să fie adoptate. <clears throat> Numărul total este 21 acte de execuție și 14 acte delegate. 12 acte de execuție și 3 acte delegate sunt necesare pentru a demara <clears throat> pregătirile pe plan tehnic în acord cu statele membre și operând în contextul unui grup de experți constituit recent de comisie, am ajuns la un acord cu experții din statele membre în ceea ce privește cele trei acte delegate, care trebuie adoptate cât de curând posibil. Este vorba de serviciul uh, care este utilizat de, <coughs> de solicitanți pentru a obține informațiile necesare, apoi modul în care aceștia uh, pot să afle care este statutul solicitării și, în cele din urmă, un instrument care permite solicitanților, sau mai precis deținătorilor de permis de călătorie, să își ofere consimțământul să se retragă consimțământul pentru prelungi, o eventuală prelungire a perioadei de reținere a datelor în sistem. Uh, facem progrese și pe șapte din cele 12 decizii de punere în aplicare necesare demarării ETIAS. E vorba de managementul datelor, de cerințe de performanță, conectivitatea cu punctele centrale de acces, pentru ca uh, autoritățile de aplicare a legii să aibă acces la acest sistem <clears throat> și modul de utilizare a formularului de solicitare. Ne așteptăm să definitivăm uh, munca la aceste 12 decizii de până în aplicare cât de curând posibil, mai precis până la finele lunii februarie a acestui an, pentru ca EULISA să-și poată uh, trece rapid la punerea în aplicare pe plan tehnic și să treacă la conceperea specificațiilor tehnice necesare punei în aplicarea sistemului. Dincolo de asta, Comisia a pregătit, așa cum se cere la 11.2 în regulamentul ETIAS, a pregătit o serie de modificări necesare funcționării ETIAS. E vorba de amendamente de ordin tehnic care sunt necesare deoarece ETIAS trebuie să centralizeze date din, din sisteme informaționale care funcționează sub EULISA și de aceea s-au operat o serie de amendamente pe 7 ianuarie acestui an. The implementation of ETIAS, it's a very proces de pregătire este unul complex, Există foarte mulți factori implicați, trei agenții care cooperează cu Comisia la punerea în aplicare acestui proiect, apoi la nivelul statelor membre, <clears throat> diferite autorități care sunt implicate în evaluarea, analizarea autorizațiilor de călătorie, după cum cer regulamentul. Deci, deja putem spune că <clears throat> punctul critic în materie de traducere în realitatea ETIAS va fi, în primul rând, accesul la informații și, în al doilea rând, colaborarea între diferitele autorități care trebuie împreună să ia o decizie referitoare la acest uh, tranzit. Uh, cooperarea deocamdată nu există. Deci va fi nevoie de modificări substanțiale, de progrese substanțiale <clears throat> mai ales la nivel național, și Comisia a demarat deja <clears throat> o inițiativă, un tur al capitalelor europene pentru a asigura că se fac progrese în acest sens, pentru a se asigura că statele membre vor fi gata la timp. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule Sulon. După cum spuneați, Eulisa are acum o sarcină complexă, așa că o să dăm cuvântul uh, președintelui grupului consultativ, domnul Sirigos, din partea Eulisa. Bine ați venit la ședința noastră. O să ne explicați uh, cum va face față Eulisa acestei sarcini copleșitoare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, mă numesc Vane Sirigos. Eu sunt președintele grupului consultativ um, sistemului, privind sistemul de intrare-ieșire TIAS um, și EULISA. Am să vă informez atât în ce privește măsurile luate referitor la ETIAS cât și la sistemul de intrare-ieșire. În ce privește acestea din urmă, am uh, lansat activitatea de pregătire în ceea ce privește pregătirea sistemului în paralel cu procesul de adoptare a temeiului juridic, pentru că în acest fel să ne asigurăm că sistemul va fi pus în aplicare fără probleme de îndată ce se va adopta temeiul juridic. Este o abordare avantajoasă care a permis agenției realizarea unei serii de sarcini legate de alte măsuri precum recrutarea, pregătirea procedurilor de licitație, dezvoltarea specificațiilor tehnice, cât și, după cum spunea domnul Siulon mai devreme, colaborarea de aproape cu Comisia pentru pregătirea actelor necesare de punere în aplicare. am uh, pregătit specificațiile tehnice pentru licitație, am publicat cu succes cea de-a doua etapă a acestei cereri de oferte restrânse pentru dezvoltarea sistemului pe data de 9 octombrie 2018, alinindu-ne la recomandările comitetului director. Am uh, pregătit de asemenea planificarea orientativă de punere în aplicare, care acoperă atât etapa de punere în aplicare centrală, cât și punerea în aplicare la nivel național, în coordonare cu statele membre și Comisia Europeană, bineînțeles, sub supravegherea organismelor de guvernare precum uh, grupul consultativ uh, intrare și cât și Comitetul Frontierilor Inteligente, printre altele. Planificarea inițială privind punerea în aplicare a fost uh, concepută și îmbunătățită. După cum vă spuneam, încă lucrăm la aceasta în grupul nostru consultativ împreună cu statele membre pentru ca în acest fel să putem îmbunătăți acele domenii unde mai există încă puncte critice pentru ca toată lumea să înțeleagă care sunt sarcinile care le revin și ca toată lumea să respecte termenii. Planificarea amănunțită va fi disponibilă de îndată ce se vor fi făcut uh, aranjamentele contractuale necesare. Ne așteptăm ca acest lucru să se întâmple la jumătatea celui de-al doilea trimestru al acestui an, undeva la începutul lunii aprilie ne gândim noi. Aici intră pregătirea unui sistem central, interfața națională uniformă, nu uh, conform siglor sale în engleză, infrastructura de comunicare, sistemul mm, biometric de comparare a datelor, bineînțeles, registrul central pentru comunicarea statisticilor. Se urmărește de aproape progresul, um, comunicarea progresului de organismele noastre directoare, alinindu-se la calendarul prevăzut pentru punerea în aplicare, cele 36 de luni, calculul um, numărarea acestora începându-se în luna iunie anului trecut. Câteva aspecte în ce privește punerea în aplicare a sistemului de intrare-ieșire s-au concentrat pe uh, recrutare, achiziții publice și uh, specificațiile pentru procedurile de licitație. Doream să fac observație privind comentariul dumneavoastră anterior, domnule președinte, privind raportarea. Veți primi în curând cel de-al doilea raport, el este în curs de redactare și cred că îl veți avea la dispoziție săptămâna viitoare. Conform calendarului, veți putea așadar uh, dobândi o perspectivă de ansamblu în ce privește uh, activitățile efectuate până acum. În ceea ce privește recrutarea, s-au recrutat 14 agenți temporari, 11 agenți tehnici și 3 agenți financiari. Această procedură a fost finalizată, noul personal este activ din luna noiembrie anului trecut. În ceea ce privește achizițiile, după cum spuneam mai devreme, am început în cel de-al treilea trimestru al anului 2016 pentru licitații, documentația necesară, procedura aferentă pentru a construi un sistem care poate fi amplificat. Am împărțit în două acest sistem. În primul rând ne-am concentrat pe specificațiile sistemului în sine și în al doilea rând detaliile privind sistemul de comparare a datelor biometrice. Aceste criterii au inclus și criteriile pentru motorul menit să gestioneze fluxul de activitate uh, o inițiativă menită să îmbunătățească randamentul la nivelul agenților de frontieră în ceea ce privește cererile de ofertă. Pentru a vă informa, s-a lansat prima fază în august 2017. Am primit uh, ofertele. Evaluarea acestei etape s-a finalizat în iunie 2018 cea de-a doua etapă a fost lansată în uh, octombrie anul trecut, pe 9 octombrie, pentru a fi precis, inclusiv um, specificațiile tehnice de care vorbeam mai devreme. Termenul limită pentru prezentarea ofertelor a fost 3 uh, ianuarie 2019, după care s-a făcut deschiderea ofertelor la finele anului. Evaluarea este în curs. Sperăm ca undeva la finele primului trimestru sau pe la începutul lunii aprilie să se semneze contractul cadru. În ceea ce privește cererea de ofertă pentru sistemul de gestionare a frontierelor, ne aflăm în prima etapă acestei proceduri eh, restrânse, lansate în luna iunie anul trecut. Pe 1 noiembrie prevăzusem termenul limită pentru prezentarea candidaturilor. Ofertele au fost deschise în aceeași lună, evaluările sunt în curs de a fi finalizate. Ne așteptăm ca cea de-a doua fază să se lanseze în uh, primul trimestru acestui an și alocarea contractului cadru să se facă în timpul celor de-al treilea trimestru al acestui an. Pe lângă aceste uh, două direcții ale activității noastre, Trebuie să finalizăm și alte inițiative, precum schimbările necesare sistemului uh, privind sistemul de informații prin vizele și sistemul uh, biometric de comparare a datelor împreună cu viz. Aici modificările se vor face prin intermediul unui contract specific Punerea în aplicare este prevăzută uh, pentru aceleași date ca cele amintite anterior, undeva în aprilie din acest an. Bineînțeles, trebuie să îmbunătățim uh, infrastructura de comunicare VIS pentru a îndeplini criteriile regulamentului sistemului de intrare-ieșire. Cred că cam atât uh, în ceea ce privește procedurile. Nu am să repet cele spuse mai devreme de domnul Sulon. Am contribuit la îmbunătățirea inițiativelor legislative privind actele de punere în aplicare. În ce privește guvernanța, după cum s-a precizat mai devreme și cum se specifică la articolul 37 aliniatul 2, organismele care ar trebui să fie active în intervalul între uh, dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemului există. Avem uh, așadar Comitetul de Programare, din care fac parte 10 membri. Acest uh, comitet a fost înființat în temeiul normelor existente, care are sarcina de a se asigura că există gestiunea necesară și că se asigură de asemenea o coerență între proiectul la nivel central și proiectul la nivel național. Deja în luna mai anul trecut s-au întâlnit reprezentanții acestui comitet, după care de atunci încolo întâlnirii au loc uh, lunar. Acest comitet se întâlnește în paralel cu comitetul consultativ, Prima întâlnire a Comitetului Consultativ a avut loc pe 5 uh, iunie la Tallinn, în Estonia, la sediul nostru, unde am, mi-am prezentat candidatura. De atunci am organizat șase întâlniri ale Comitetului Consultativ privind sistemul intrare-ieșire. Următoarea întâlnire este prevăzută la Strasburg, săptămâna viitoare, comunicăm rezultatul activității noastre organismelor de conducere. În uh, același timp, trebuie să vă spun că agenția, în strânsă cooperare cu CEPOL și Frontex, a lansat uh, măsurile pregătitoare pentru stagiile de pregătire necesar pentru a pregăti utilizatorii sistemului de intrare-ieșire, și pentru că aceștia să fie pregătiți uh, pentru că sistemul va deveni operațional. Pregătirile au început deja în decembrie anul trecut. Am făcut o evaluare a nevoilor de pregătire și vom dezvolta un uh, program aferent care va fi finalizat în primul trimestru al acestui an. După cum s-a amintit mai devreme, specificațiile tehnice ale sistemului trebuie să fie adoptate de comitetul director. După cum spunea mai devreme domnul Sulon, procedura a fost deja lansată, comisia revizuiește la ora actuală aceste specificații. Anul trecut am primit deja un aviz informal favorabil E o veste bună care înseamnă că nu ne vom lovi de întârzieri în ce privește planificarea noastră. În același timp, procedura formală a fost uh, lansată și de comitetul director care presupune realizarea aceleași proceduri. Sperăm că această procedură să se finalizeze până la finele primului trimestru al acestui an. În ceea ce privește execuția bugetară, câteva amănunte, să știe că nu am executat nicio plată în ceea ce privește punerea în aplicare a sistemului de intrare-ieșire în, această, în acest exercițiu bugetar, deși am uh, prezentat o serie de date. În tabel uh, în tabelul din raportul pe care îl veți primi veți putea vedea mai multe amănunte. Cred că pentru sistemul de intrare-ieșire cam atât aveam să vă spun. Acum, trecând la ETIAS, 5 minute, poate chiar mai puțin, Avem uh, trei pachete de lucru, pachetul juridic, recrutare și specificațiile tehnice, pregătirile continuă, Colaborăm de aproape cu Comisia Europeană și cu statele membre pentru redactarea actelor de punere în aplicare și actelor delegate prevăzute. Avem 40 uh, de profiluri în curs de pregătire la redactare. Sperăm să finalizăm uh, activitatea până la finele primului uh, trimestru. Pe finele acestui an se planifică organizarea unei cereri de oferte sau pentru începutul anului viitor. Structurile de guvernanță deja există. Prima întâlnire a Comitetului Director ETS va avea loc pe 1 februarie și primul, prima întâlnire a Comitetului Consultativ um, ETS și Sistemul de Intrare-Ieșire va avea loc în martie la Tallinn. Acolo vom discuta despre mai multe elemente, printre care planificarea activităților împreună cu actorii implicați, statele membre, Europol, Acum, în ce privește bugetul, e zero. Nu am fost încă nevoiți să facem cheltuieli pentru că ne aflăm abia la început. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Sirigos. V-am ascultat pe amândoi. Și intervențiile dumneavoastră ne pun pe gânduri, ne fac uh, să ne gândim la ce înseamnă sistemul de intrare și ETS. Principalul cost este presupus de sistemul uh, informatic, cu implicații considerabile. Discutăm uh, și am planificat acest sistem cât se poate de calm dar e o comparație interesantă dacă ne gândim la amploarea acestuia. Nu vreau să speri pe nimeni, dar îi mulțumesc uh, Eulisa pentru activitatea depusă, îi mulțumesc Comisiei pentru prezentare și pentru ce ne așteptăm, la ce ne putem aștepta. Acum am să dau cuvântul membrilor noștri care s-au implicat îndeaproape atât în ceea ce privește sistemul de intrare-ieșire, cât și ETIAS. Începem cu raportorul pe ETIAS, doamna Gal și ceilalți membri care s-au ocupat de dosar. Doamnă Gal, vă rog. Thank you, Chair. Well, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentările făcute și vreau să le mulțumesc și pentru activitatea desfășurată. După cum ni s-a spus, procedura este complexă plină de provocări și am niște întrebări privind aceste provocări pentru amândoi oaspeții noștri. S-a vorbit uh, despre faptul că cooperarea între autorități reprezintă unul dintre punctele cheie ale cooperării, dar cât de pregătite sunt statele membre au început pregătirile, dar um, există disponibilitate de a respecta calendarul? Avem acte delegate de punere în aplicare, trebuie să vedem cum funcționează lucrurile, dar vreau să vă întreb dacă întrevedeți deocamdată vreo problemă mare care ar putea pune bețe în roate procesului de aplicare a ETIAS. Deci, um, puteți anticipa vreo problemă legată de calendar? Și încă o întrebare. Ați fost cumva abordat de țări terțe? Care sunt reacțiile lor ale țărilor terțe? se vor, uh, vor apărea probleme sau, sau uh, există cumva riscul de um, a ieși din grafic uh, în ceea ce privește calendarul sau bugetul? Mulțumesc. Silvi Ghiom. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu și eu succintă, fiindcă Kinga Gal a pus o întrebare pe care vreau să o adresez și eu. Vreau să mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentarea foarte exactă și ne-au arătat cât de complex este dosarul acesta ETIAS, de am fost și eu raportor din umbră. Eu am aceeași întrebare precum Kinga, și anume dacă ne putem uh, aștepta să fie respectat calendarul, uh, care este progresul statelor membre privind ETIAS fiindcă mi-amintesc că, că, s-a, că ni s-a, acum câțiva ani ni s-a cerut să ne grăbim, e vorba de PNR, iar uh, această grabă nu s-a soldat cu o aplicare rapidă și spun asta eufemistic, dar vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră privind calendarul și posibilitatea de a fi respectat de către statele membre. Mulțumesc, Barbara, ai cuvântul. Am și eu uh, câteva întrebări pentru domnul Sirigos. În uh, regulamentul EURISA actual există o prevedere privind uh, extinderea sferei operaționale a agenției la Strasburg. S-ar putea să nu existe capacitate suficientă la ora actuală Vreau să vă întreb uh, care este situația cu privire la această dispoziție. Și în al doilea rând, am citit în raportul dumneavoastră privind uh, situația dezvoltării, evoluției sistemului de intrare-ieșire, schimbările suplimentare ar putea fi realizate de către statele membre, dar dumneavoastră doriți să le evitați, bineînțeles, din motive de timp. Însă cum veți face acest lucru? Este clar că, noile, că statele membre vor ridica noi solicitări. Și ultima întrebare, în ceea ce privește ETIAS, cum stau lucrurile cu punerea în aplicare? Au apărut uh, piedici neașteptate sau merg lucrurile lin? Domnul Franz. Am o întrebare privind de Ulisa. care cere companiilor uh, care se are o legătură cu companii străine și uh, le dă uh, date acestor companii. Cum ne putem asigura că aceste date nu ajung în mâinile cui nu trebuie? Mulțumesc, Carlos Coelho. Mulțumesc, domnul Dias de Mera. Nu... Domnul Dias de Mera nu este la Bruxelles și mă roagă să mulțumesc vorbitorilor vrea să sublinieze coordonarea și colaborarea între ULISA, Comisie și statele membre. Este important de subliniat importanța transparenței pentru Parlamentul European și să fim informați în mod regulat în ceea ce privește stadiul aplicării sistemelor discutate aici. Ne bucură faptul că s-au uh, instituit diverse organisme de ETIAS care asigură respectarea de care avem nevoie și conformitatea. În ceea ce privește coordonarea, la ora actuală vorbim despre activitatea ce are loc la nivel european, dar să nu uităm rolul important pe care îl joacă statele membre. Aici um, aș dori să știu dacă Comisia dorește să ia o inițiativă pentru a monitoriza activitatea de pregătire dusă de statele membre pentru a se asigura că că lucrurile vor fi gata odată ce EULISA își va fi finalizat uh, aplicarea la nivel european pentru a proteja împotriva dificultăților. Noi ne ocupăm de monitorizarea executării bugetului. EULISA ne-a informat cu privire la practicile de angajare și apreciem transparența de care a dat dovadă. Pe 7 ianuarie, Comisia a prezentat uh, o nouă propunere legislativă în acest sens, care modifică ETIAS pentru a avea legături mai strânse cu restul sistemului, inclusiv sistemul de intrare-ieșire. Domnul Diaz de Mera consideră că este important ca EULISA să aibă bugetul necesar pentru a se asigura că această propunere nu va avea repercusiuni negative asupra aplicării ambelor sisteme. Mulțumesc! Mulțumesc, Carlos. Mulțumesc, dragi colegi, pentru întrebările la obiect pe care le-ați adresat. Și acum uh, dăm cuvântul uh, colegilor noștri de la Comisie și Eulisa. Foarte pe scurt, vă rog. Mai întâi, domnul Sulon. Vă rog să răspundeți întrebărilor adresate de membrii comisiei noastre. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru întrebări. Da, comisia a început uh, procesul de monitorizare a stadiului de pregătire ale statelor membre. Am uh, început un uh, turneu al capitalelor pe care îl vom continua pe parcursul anului. Am vizitat, de, am vizitat deja 12 capitale, ne-am întâlnit cu autoritățile implicate în punerea în aplicare a acestor două sisteme și implicate în procesul de punerea în aplicarea mm, regulamentelor care sunt încă în faza de discuție cu colegiuitorii. Acest, uh, acest exercițiu dorește să informeze statele membre în ceea ce privește așteptările cu privire la aceste pregătiri și permite Comisiei să evalueze stadiul de pregătire și să uh, compare situația din, de la nivelul statelor membre, să strângă bune practici, să facă schimb de bune practici la nivelul statelor membre și să se asigure că toată lumea va fi gata la timp uh, prin aplicarea unui tabel de marcaj care dorește să compare nivelul de pregătire al uh, părților implicate ale statelor membre. Este important să, ca toate statele membre să fie pregătite între timp, dat fiind că ambele regulamente preved că sistemele nu pot începe fără participarea totală a statelor membre. Iată de ce monitorizăm foarte strâns această, acest proces de pregătire. În ceea ce privește reacția țărilor terțe, Am primit mai degrabă solicitare de informații, n-am avut o reacție neapărat. Țările terțe încearcă să înțeleagă acum cum va funcționa acest sistem pentru călători, mai ales uh, mai ales operatorii de turism și agențiile de călătorie. Am oferit pachete de informare în țările terțe pe care le-am trimis în țările terțe prin intermediul reprezentanților diplomatice în țările terțe cu privire la obligațiile în cu ETS. Mulțumesc, domnul uh, Sirigos de la Eulisa. Mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea cu privire la capacitatea centrelor de date, știm prea bine că sistemul de intrare-ieșire trebuie să respecte standarde foarte ridicate de disponibilitate și performanță, ceea ce înseamnă că amprenta acestui sistem este destul de mare. Iată de ce căutăm deja soluții arhitecturale pentru a reduce impactul. Am început uh, și vom colabora strâns în curând cu Comisia în acest sens. Am început această colaborare și tocmai pentru, a, um, pentru acest uh, subiect. Acum, în ceea ce privește ETIAS, dacă punerea în aplicare merge lin deocamdată, așa cum am spus mai devreme, colaborăm strâns cu Comisia Europeană și statele membre Frontex și Europol, toate părțile implicate, pentru a defini împreună elemente în ceea ce privește actele delegate de asociere și v-am spus că am început trei direcții de lucru, achizițiile publice, specificațiile publice și așa mai departe. Toate merg lin, deocamdată suntem în grafic. Iar în ceea ce privește schimbările, s-a adresat această întrebare de către statele membre. Deja, vreau să vă spun încă o dată că noi am început activitatea cu statele membre uh, Deja din 2016 am discutat cu statele membre foarte amănunțit o sumedenie de aspecte tehnice asupra care am ajuns la un acord, ceea ce se oglindește în actele de punere în aplicare. Deci am inclus uh, în uh, specificațiile caietul de sarcină al licitațiilor uh, solicitări tehnice în ceea ce privește fluxul de lucru, volumul de lucru. Deci noi considerăm că prin licitații, prin caietul de sarcini, noi am oferit toate aceste cerințe pentru statele membre, pe care le-au cerut statele membre și până la urmă, dacă vor cere mai mult statele membre, există proceduri specifice pentru a răspunde acestor solicitări. Dar după această procedură extrem de detaliată, nu cred că vom mai primi uh, noi uh, cereri privind uh, sistemul de intrare-ieșire. Acum, în ceea ce privește datele și companiile străine, vreau să vă spun foarte clar că companiile străine nu au acces la niciun fel de date. Iar în al doilea rând, nu semnăm contracte cu companii străine. Există o legislație europeană care se, aplic, se aplică aici și care vizează companiile în general și mai ales în Europa. Și aceasta se aplică. Și cred că v-am răspuns uh, întrebărilor. Dacă am uh, omis uh, o întrebare, vă să spuneți. Mulțumesc! Mulțumesc echipei EULISA, Comisiei, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările dumneavoastră amănunțite și vă mulțumesc că, uh, dragi colegi, că verificați uh, cel mai important subiect uh, TIC, IT pe care l-am avut până acum și această dezbatere nu s-a terminat aici deocamdată, însă iată, controlăm punem în aplicare. Mulțumesc foarte mult tuturor membrilor care au pus întrebări pertinente. Trecem mai departe acum. Suntem puțin în întârziere, îmi cer scuze raportorului. Este vorba de acordul Eurojust Georgia, este unul dintre acordurile pe care le are Eurojust cu țările terțe. Cel mai recent a fost cu Albania. Aici avem procedura de consultare. Noi avem un termen de trei luni eh, pentru a ne da avizul termenul uh, ajunge la sfârșit pe 16 februarie. Putem să ne dăm acordul sau nu, nu putem să schimbăm conținutul acordului, dat fiind că această procedură este una de urgență. Coordonatorii au fost de acord să aplice o procedură simplificată, fără amendamente. Oricum, doar amendamentele procedurale erau posibile. Dau acum uh, cuvântul doamnei raportor, uh, Sylvie von Kaufmann, Kaufmann și apoi cuvântul în sală. Îmi cer scuze pentru întârziere. Doamna raportor, aveți cuvântul. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Claude. Am să fiu succintă în observațiile mele referitoare la acord. Obiectivul acestuia este cooperarea în ceea ce privește combaterea uh, criminalității grave, mai ales în ceea ce privește criminalitatea organizată și terorismul și consolidarea acesteia. Permite, printre altele, detașarea ofițerilor de legătură, permite schimbul de informații sau crearea unor puncte de contact. Acordul de cooperare Eurojust-Georgia urmează modelul unor acorduri asemănătoare pe care le cunoașteți deja, de pildă, Eurojust are un acord cu Macedonia, Statele Unite, Norvegia, Elveția și, după cum spuneam mai devreme, cu Albania. Cred că este foarte bine și important să încheiem cu Georgia un acord asemănător, deoarece grupările de crimă organizată sunt active în statele Uniunii Europene. Știm că Georgia e un stat uh, care are un, um, o rezervă importantă de arme în urma conflictelor cu care s-a văzut confruntată. În raportul său referitor la mecanismul de suspendare a vizelor, Comisia a explicat că aceste grupări de crimă organizată din Georgia sunt în continuare înregistrate drept uh, responsabili uh, ai, uh, cu resortisanți din state terțe, non-EU, în ceea ce privește delictele înregistrate. Acest acord ar putea permite o cooperare îmbunătățită între Uniunea Europeană și Georgia în ce privește combaterea crimei organizate. Este în interesul Uniunii Europene, având în vedere că fenomenul crimei organizate e un fenomen transnațional. Deja în 2017, Europol a încheiat un acord cu um, Georgia. Iată de ce acum un acord cu Eurojust uh, între Eurojust și George este o completare rezonabilă. În ce privește protecția datelor, conform acordului pentru înființarea Eurojust, acest gen de acorduri de cooperare între Eurojust și state terțe trebuie, poate fi încheiat doar atunci când se asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Aici, instanța comună de control a Eurojust a constatat că a emis uh, un aviz favorabil, însă în același timp a afirmat că la articolul 17, în ceea ce privește siguranța datelor, acest uh, proiect de acord uh, nu prevede nicio măsură de siguranță în cazul încălcării um, drepturilor privind protecția datelor. Iată de ce s-a propus ca acest element să fie inclus în cadrul consultărilor uh, cu colegii din Georgia și pentru și preluarea acestui element în uh, viitoarele acorduri de cooperare cu state terțe. Eu sprijin această inițiativă Domnule președinte, ați spus pe bună dreptate că putem doar să ne dăm acordul sau să refuzăm și să nu schimbăm nimic la acest acord. Da, vă spun după părerea mea că acest acord uh, e în ce privește acest acord totul e în regulă și trebuie să-l votăm cât se poate de repede pentru că nu mai avem timp. Mulțumesc. Sunt prezent raportorii din umbră. Da, doar domnul Franț dorește să ia cuvântul. Noi suntem în favoarea acestui proiect de acord. That was very quick. Asta a fost foarte succint, foarte bine. Nu vreau să vă fac eu să vorbiți așa de așa pe scurt și să pun bețe în roate democrației. Da, 29 ianuarie o să uh, fiu de acord, într-adevăr. Mulțumesc pentru prezentare. Votul va fi pe 29 ianuarie și va ajunge plenară, spre în februarie. Mulțumesc, Silvi Von. Trecem mai departe la punctul 26. Fondul de Securitate Internă este Eh, raportora aici, eh, Holmeier, care este în sală. Îmi cer scuze că suntem întârziere. Încă o dată îmi cer scuze, e vina mea. Deci avem acum o discuție privind propunerea de la amendamente și, și îți dau imediat cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest raport, dragi colegi și colegi. Am să încerc să recuperez timp spunând că am reușit să cooperăm cât se poate de bine cu raportorii din umbră, am făcut un progres semnificativ, ne-am ocupat îndeoseb de câteva amendamente pentru care le mulțumesc colegilor care sunt uh, cât se poate de precise și inovatoare am putut discuta foarte bine despre promovarea cooperarea, cooperării cu serviciilor de informație și crearea unei culturi europene a serviciilor de informație. Îi mulțumesc lui lui Michel, printre alții și colegilor și colegilor. Am reușit să ajungem la o soluție comună, după care întrebarea critică ce înseamnă implicarea sectorului privat pentru că nu vroiam ca sectorul privat să preia sarcini publice. Am încercat să ajungem la o clarificare. Colega Cecil Chienghe, care a colaborat îndeaproape cu noi la găsirea acestei clarificări, pentru că tocmai nu ne doream ca sarcini importante care sunt realizate de autoritățile publice, care sunt plătite de structuri de siguranță ale statului să fie preluate de servicii private. Doream uh, doar să ne limităm la acele situații unde cooperarea cu sectorul privat este inevitabilă. În al treilea rând, cooperarea cu statele terțe și cu organizațiile internaționale relevante. Aici am uh, consideră că trebuie să ne concentrăm pe activitatea în interior și pe cooperarea în interiorul Uniunii Europene în condițiile prevăzute de Fondul European de Securitate, pentru că um, în ce privește cooperarea cu statele terțe, ne-am concentrat pe și ne-am limitat la acele aspecte uh, de importanță deosebită pentru interesele Uniunii Europene. Un alt punct pe care am încercat să-l uh, clarificăm este faptul că în interiorul structurilor Uniunii, în interiorul structurilor de securitate ale Uniunii există diferite structuri și anumite state membre în uh, domeniul siguranței au structuri și organizații care uh, Uh, de pildă depinde de armată sau care într-o situație de urgență prevăd detașarea armatei. Uh, de pildă combaterea terorismului. Aici în Belgia e o situație cunoscută nouă tuturor că armata a fost detașată în structurile de um, aferente Ministerului de Interne în Spania de pildă, același lucru cu uh, folosirea structurilor Guardia Civil. Avem întrebări, de pildă, intenția să ne limităm doar la sarcinile de asigurare a securității prevăzute în Fondul de Securitate European. Uh, nu vrem uh, să abordăm aici inițiative de menținere a păcii în afară, de pildă Mali. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare la subiectele de natură orizontală, unde Există o suprapunere între fonduri. Să ne punem de acord cu ceilalți raportori. Vorbim aici de Fondul pentru Azil și Migrație, instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vizelor, pentru a nu construi structuri contradictorii ci din potrivă să putem uh, ajunge la o poziție unitară a Uniunii Europene. Încă o dată mulțumiri tuturor colegilor, mulțumiri și secretariatului pentru cooperarea excelentă și cred că în curând uh, vom putea ajunge la un vot care va dovedi o majoritate amplă în sprijinul acestui raport. Uh, Mulțumesc, Monica. Din partea raportorilor din umbră, dorești să iei cuvântul? Pera. Mulțumesc, Claude, mulțumesc raportoarei Monica Holmeier pentru disponibilitatea în uh, efortul de a ajunge la un compromis. Este un dosar uh, asupra care ne-am aplicat uh, îndeaproape pentru a găsi un compromis care să ne permită să votăm propunerea de regulament înainte de finele acestui mandat la o primă analiză a amendamentelor de compromis, am uh, avut deja posibilitatea să le analizăm atât la nivel tehnic cât și politic, mă face să mă pronunț în mod uh, pozitiv vis-a-vis -vis de primele propuneri primite. Știu că împreună cu raportoarea, dar și împreună cu toți ceilalți raportori din umbră, am inclus printre obiectivele Fondului de Siguranță Internă extremismul violent, care numără radicalizarea, intoleranța și uh, discriminarea. Ne-am ocupat și de alocările financiare, după cum se poate constata în amendamentele pe care le-am înaintat. Am convingerea că această colaborare și felul în care am lucrat uh, ne va permite să ducem la bun sfârșit acest dosar, cât și să promovăm acele subiecte de interes deosebit pentru grupul nostru, de pildă participarea țărilor terțe, după cum am amintit deja raportoarea de altfel, ca să nu mai vorbim de rolul serviciilor de informații, cât și concretizarea rolului um, serviciilor aferente armatei. Așteptăm um, propuneri ulterioare menite să îmbunătățească Fondul de Securitate Internă, care să se alinieze obiectivelor pentru care a fost uh, înființat. Cu siguranță, împreună cu raportarea, vom reuși să ajungem la un compromis favorabil. Încă o dată, le mulțumesc tuturora pentru disponibilitate, raportoarei și am încredere că vom adopta cât se poate de repede această propunere. Mulțumesc! Thank you, Cecile. Um, the only other um, Mulțumim, Cecil. Ceilalți raportori din umbră, dacă doresc să intervină, vă rog, aveți cuvântul. Doamna Holmeier, vreau să vă mulțumesc și eu pentru cooperarea constructivă. Mă bucur că amendamentele noastre au fost uh, sprijinite, mai ales în ceea ce privește sensibilizarea în rândul forțelor de poliție, la rasism. În ceea ce privește propunerea noastră privind un program de schimb modelat pe Erasmus pentru forțele de poliție, își va aduce contribuția pentru că, în acest fel, cooperarea transfrontalieră va funcționa mai bine. Mai e nevoie de muncă în ce privește compromisurile înainte de a putea să le dăm uh, undă verde la definiția cibercriminalității. Lucrurile se mișcă, însă suntem de părere că acest gen de delicte este mult prea neclar uh, definit și nu e de ajuns uh, doar să folosim drept criteriu folosirea internetului. În continuare, este important uh, să discutăm despre acele măsuri unde este implicată armata. Există un acord care ar trebui să vizeze doar acele măsuri de siguranță publică și de siguranță internă, să textul aici trebuie să fie mai specific. Privim cu o critic ca până acum implicarea serviciilor de informații la finanțarea Fondului de Securitate Internă. Vrem să eliminăm această posibilitate. E vorba de competența statelor membre aici și nu a Uniunii. În niciun caz nu ar trebui să le spunem statelor membre că trebuie să aducă o contribuție minimă la fondul nostru pentru a și să rezerve în acest fel o, o finanțare pentru serviciile de informație. Sper că vom putea depăși aceste obstacole pentru ca grupul nostru, grupul verzilor, să-și poată da acordul în cele din urmă. Mulțumesc! Dorește altcineva să intervină? Se pare că nu. Poate informații de ultimă oră? Nu. You observant, maybe you'd be less observant. Um, is it good to be observant? Văd prea multe, spune domnul președinte, nu știu dacă e bine sau nu, poate nu. Dacă, din partea raportoarei, uh, ar mai fi ceva comentarii? Încă o dată mulțumiri raportorilor din umbră, am lucrat intens. Încă o dată controlăm uh, formulările referitoare la armată, însă serviciul juridic spune că definiția e cât se poate declară, dar vom uh, arunca încă o dată o privire pentru că, după părerea noastră, uh, acest fond permite intervenții doar în domeniul intern. Am discutat, uh, există tradiții interne. În Spania, Guardia Civil este o structură militară care depinde de um, armată, dar este folosită pentru securitatea internă, nu este folosită în străinătate. După cum am văzut de altfel și în Franța, când au fost atentatele de la Bataclan, cum am văzut și în Belgia și în Italia există structuri interne. Despre asta e vorba, să nu excludem tocmai acele pe aceia care și-au adus uh, contribuția, o contribuție esențială la combaterea terorismului. Um, țări care au, din punct de vedere istoric, o altă structură decât, de pildă, noi în Germania. Pentru noi uh, e o situație diferită. La noi taberele sunt cât se poate de clar separate, avem o altă structură. Ne-am prevăzut un catalog de sarcini, astfel încât, de pildă, intervenții în străinătate oricum nu ar putea fi sprijinite, nu sunt acoperite de fondul de securitate internă. Dar, firește, vrem să precizăm și mai clar și în notele care însoțesc uh, fondul să precizăm cât se poate declar pentru a nu exista neînțelegeri și pentru a nu lăsa să se înțeleagă că fondul nostru Um, ar aborda și uh, intervenții în, în țări terțe. Nu acesta este obiectivul nostru, PPE, al de toată lumea e de acord. În al doilea rând, în ceea ce privește delictele cibernetice, aici e vorba doar de, e vorba de acele infracțiuni și statele membre au ales deja această definiție, o definiție care, după părerea mea, e una cât se poate de pertinentă. Trebuie să facem aici diferența dacă există, iau de pildă un caz de fraudă, un caz de fraudă dacă vizează o singură persoană undeva pe stradă, nu e atât de gravă decât dacă este, spre deosebire dacă este activată uh, de uh, internet. Uh, internetul este un factor agravant pentru că permite uh, vizarea unui număr mult mai mare de persoane. E vorba de abuzul uh, internetului care este promovat în mod uh, brutal și posibilitatea de a uh, îi uh, prinde pe făptași este tot mai redusă, astfel încât anumite tipuri de delicte au fost uh, de-a dreptul amplificate de internet. Această formă de infracționalitate existase în trecut, dar într-o formă mult mai redusă, nu, în, uh, nu la scara la care asistăm acum. Cred că este important să facem această deosebire pentru că în caz contrar se vor amesteca tot timpul, se va face o confuzie între diferitele tipuri de delicte. Și în ultimul rând, în ce privește serviciile de informații, ne-am pus de acord și serviciul juridic de altfel a venit cu această definiție că e vorba doar de cooperare nu e vorba ca noi, uh, Uniunea Europeană sau Parlamentul European, să exercităm o influență asupra structurilor serviciilor de informații. Nu e posibil în temeiul SF. Nici nu este sarcina fondului să financeze serviciile de informații. Nu aceasta este obiectivul. E vorba de schimbul de informații, felul în care se realizează acest schimb de informații și e vorba de îmbunătățirea cooperării la nivel european în vederea combaterii terorismului și um, crime organizate grave. Cred că definiția lasă de colegul lui Michel este una destul de precisă și vă rog încă o dată să revizuiți amendamentele de altfel, cele care au fost uh, trimise ieri, cred că inițiativa colegului lui Michel a fost sprijinită de noi, între timp și de S și de cred că delimitează foarte clar situația și nu permite, nu lasă să se înțeleagă că ar fi vorba de o intervenție în structurile naționale. E vorba pur și simplu de schimbul necesar de informații avem o delimitare cât se poate declară care a fost formulată de alte de colegul lui Michel. Cred că trebuie să mai discutăm, mai putem încerca să lămurim câteva, cele câteva aspecte tehnice care mai rămân, pornografia infantilă, de pildă, putem discuta aspectele tehnice care încă ar mai fi neclare, putem discuta și încerca să găsim o soluție împreună. oricum eu să vă stau întotdeauna la dispoziție dacă există nevoie de a discuta sau dacă mai aveți întrebări. Mulțumim doamnei Holmeier. Tatva, raportori din umbră au luat notă de poziția ta. Vă mulțumesc tuturor și mult succes în discuțiile ulterioare. Vot la Libe 18-19 februarie. Încă o dată vă mulțumesc. Stimați colegi, putem trece la punctul 24, de fapt la punctul 24 și 25, prezentarea comisiei referitor la două noi comunicări referitoare la politica comună în domeniul vizelor. Prima se referă la situația de nereciprocitate în ceea ce privește Statele Unite și cinci state membre, Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România. <clears throat> Acolo încă nu s-a realizat reciprocitatea. Al doilea este raportul privind uh, mecanismul de suspendare a vizelor. Ceea ce privește nereciprocitatea, Tema e bine cunoscută comisiei noastre. Știm cu toții că Parlamentul a luat o poziție în ceea ce privește obligația juridică a Comisiei de a adopta un act delegat. Luăm notă de faptul că reprezentanții Comisiei au întreprins eforturi, au făcut eforturi de a obține reciprocitatea regimului de viză cu Statele Unite. Apelul a fost repetat în acest sens de Comisie și de președinția austriacă la întrunirea UE Statele Unite de la Washington din 9 noiembrie 2018. O declarație comună a fost făcută publică după această întrunire și a fost inclusă în informațiile distribuite membrilor noștri. <clears throat> în ciuda acestor eforturi, cetățenii celor cinci state membre în cauză continuă să fie tratați ca cetățeni de rangul 2, având nevoie de o viză de călătorie pentru Statele Unite, pe când cetățenii tuturor celorlalte state membre nu au nevoie de vize. Eh, la fel eh, cum e cazul cetățenilor americani care călătoresc în zona Schengen. Credem că este rolul nostru să apărăm interesele tuturor cetățenilor în Europene. În ceea ce privește comisia, văd că ați venit, în opinia acestei comisii, comisia trebuie să adopte un act delegat uh, suspendând scutirea cerințelor de viză pentru cetățenii americani. Comisia trebuie să prezinte un act delegat pentru ca o astfel de decizie de a impune sau nu uh, cerințe de viză pentru obligația vize pentru cetățenii americani să poată fi luată de cei doi colegislatori. În ceea ce privește vizele, există negocieri și dosare importante în desfășurare. Va trebui să luăm în calcul aceste lucruri atunci când vorbim de reciprocitate. Parcă repetăm pașii deja parcurși. Ok. Right. Um, Thank you for being here, Smichu. Um, and let's get into it now. So let's um, hear. I, I could do the presentation from you if you want. Aș, aș putea să fac și prezentarea dumneavoastră. Glumesc, spune domnul președinte. Sincer, nu știu dacă putem face ceva. Însă, bun, mergem înainte, vedem ce se poate face. Ce are comisia să ne spună în acest punct de vedere? Aveți cuvântul și vă mulțumesc că ați venit alături de noi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, e o plăcere să fiu aici. Am participat și la discuțiile de ordin financiar. Mă bucur că aveți un raport pe 18-19 din partea Parlamentului. Și din câte am auzit de la doamna raportoare și de la alți parlamentari, suntem pe aceeași lungime de undă. Am să încep acum cu nereciprocitatea. Domnule președinte, știți, cunoașteți lucrurile mai bine decât mine, ați discutat repetate rânduri în acest uh, Parlament, chiar anul trecut. Și am să vă spun ce s-a întâmplat doar în ultimele 3-4 luni. Pe lângă comunicarea din 19 decembrie. După cum ați spus și dumneavoastră, am avut o serie de misiuni și dialoguri cu Statele Unite. Continuăm să avem discuții pe această temă, să vedem ce se poate face. Noi dorim ca aceste cinci state membre să beneficieze de regimul de scutire de vize. Am participat la discuții în Statele Unite, singură și uh, alături de, de comisarul de resort. Mi-au arătat că omologii noștri înțeleg că e nevoie de acordarea acestui regim, încearcă să coopereze cu noi. Au venit aici, am avut uh, întâlniri și cu ambasadorul de la Bruxelles Noi le spunem să ne dea niște dovezi concrete privind rata de refuz. Știți că asta e problema, numărul refuzurilor solicitărilor de, de viză. Doar un membru din cinci, Cipru, e sub această rată. Celelalte cinci sunt peste. Eu am cerut dovezi concrete care sunt problemele ei mi-au spus că pentru asta e nevoie de modificare a legislației. Din punctul de vedere al Comisiei, am, știți că noi facem acest exercițiu în cooperare cu cele cinci state membre, nu lucrăm de unii singuri și acest, în acest sens aș dori să vă rog dacă aveți contacte, dacă vizitați Statele Unite, insistați cât de mult posibil, pentru că și noi facem exact același lucru. Încă o dată, dumneavoastră cunoașteți foarte bine care e situația, n-am să mai spun de ce, în opinia comisiei, noi nu ar trebui să, să avem o atitudine similară, să-i blocăm pe americani. Cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a debloca această situație și lucrăm bilateral, multilateral, în cooperare cu statele membre vizate. Raportul pe care l-am prezentat, în esență, spune ce am spus și eu până acum. Există discuții ulterioare Întotdeauna includem acest punct pe ordinea de zi și în perspectivă pot doar să vă spun că suntem pe deplin angajați în direcția uh, asigurării unui sistem de suspendare a vizelor și cooperăm de aproape cu Statele Unite și cu statele membre vizate. Mulțumim foarte mult! Cam astea ar fi evoluțiile recente. Vă mulțumesc pentru aceste informații. So, um, sticky issue that um, we haven't resolved, but where there's a clear parliament. Este într-adevăr o chestiune de mult nerezolvată. Există, pe de altă parte, o a Parlamentului, o poziție pe care o consider pe deplin justificată. nici nu știu dacă ar fi vorba de ceva nou. A, vorbi, a spus că e, e vorba de această rată de refuz. Departamentul de stat american tot timpul vorbește de, de rata de refuz și oferă uh, uh, regim uh, de, de acces fără vize unor țări care au o rată de refuz mult mai mare decât cele, cele de, de pe lista noastră. Deci nu e nicio logică aici. Poziția lor e lipsită de orice fundament, pe când, dacă ar fi cinstiți, ar spune în mod arbitrar am decis noi că anumite state membre sunt state de categoria a doua. Și cât va mai dura, nu știu. Ce, e că durează de o veșnicie. De când sunt eu aici, situația nu s-a schimbat. Așa că pe, pe final de mandat aș putea să spun, nu știu care e esența acestei poziții și ce se întâmplă. Știm care e situația, dar și noi repetăm ca papagalii ce spune Departamentul de Stat. Nu e nicio logică să, să acorde anumitor state curată de refuz acest regim și Cipru, care îndeplinește aceste cerințe, nu beneficiază, nu, nu, nu înțeleg. Toată abordarea e lipsită de fundament și de logică. În ultimă instanță ajungem la răspunderea comisiei. Nu știu ce soluție s-ar putea întrevedea. Am vorbit și cu comisarul de resort pe această temă, repetate rânduri, dar sincer nu știu ce mai putea face. Spuneam asta înainte să le dau cuvântul colegilor. Am încercat niciodată să nu fiu agresivă în relația cu Comisia. Am fost în, în discuțiile cu americanii pentru că mi se pare o insultă când, când vin cu acest argument al, al ratei de refuz. Aș vrea să fie cinstiți și onești în legătură cu politica sau lipsa de poziție politică pe această temă. Noi le dăm tot ce vor și ei nici măcar bunul simț să spună pur și simplu acționăm în mod arbitrar, suntem americani, suntem mari și tari și facem exact cum ne, ne taie capul, că așa avem noi chef. Și la noi problema e că nu vorbim toate instituțiile cu aceeași voce, nu avem. Dacă am fi duri și am fi fermi și nu suntem, atunci am, am găsit o soluție. Dar nu facem asta, ne tot uităm la actele astea delegate și <clears throat> asta e, asta e situația în ultimă instanță. Nu știu ce soluție am putea găsi. Probabil m-am aprins pai în cap acum pentru că am spus ce am spus, dar asta e situația, cred că o pot, pot uh, formula altfel. Pentru țările implicate e destul de umilitor ce se întâmplă. Aș mai avea o observație în legătură cu aceste state și cu cetățenilor care uh, trebuie să se confrunte cu această situație ce gândesc ei când se uită la, la, la o țară care are o rată de refuzuri Așa, Ungaria nu are nevoie de vize, se uită la Ungaria, se uită la alte țări. Cât de umilitor, ce criterii mai intră în calcul? E o, e o abordare absolut arbitrară cea a Statelor Unite. Pe... Îmi cer scuze, spune domnul președinte, că tot vorbesc, dar merită să vă mergeți la, la Departamentul de Stat să vedeți cum sunt și, și, și cum... Tot timpul sunt cu un rânjet pe față. Îmi, îmi cer scuze, probabil aveți multe altele pe cap, dar asta e. Cine vrea să ia cuvântul? Să fi domnul Becker. Domnul Becker mai întâi. Domnule Becker, vă rog, aveți cuvântul. Let it make me short. On one hand, uh, our chair puts the finger in the open wound. Foarte pe scurt, uh, domnule președinte, ați pus exact degetul pe rană. Sunt lucruri care trebuie să fie spuse. Pe de altă parte, sunt pe deplin de acord cu poziția comisiei. Trebuie să găsim o, o soluție. Așa că n-am altceva să vă spun decât uh, dați înainte și încercați să transmiteți mesajul nostru. Mulțumim, domnule Becker. Doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că aici trebuie să fim politicoși sau nepoliticoși cu comisia, trebuie să-i reamintim comisiei cine lucrează pentru cine. Pentru Comisie e mult mai importantă prietenia cu guvernul american decât relația cu cetățenii Europei. Motivul numărul 1 pentru păstrarea regimului de vize, pentru nesuspendarea cerinței, pentru impunerea de vize americanilor ar fi că aceasta ar afecta negativ relația cu Statele Unite. Dar cum rămâne cu relația cu cetățenii Bulgariei, Croației, Poloniei, Ciprului, României? Comisia pe ei trebuie să-i reprezinte, nu guvernul american. Și exact asta spunea și domnul Moraes. Și americanii se joacă de așa de pisica cu noi. Am fost acolo vara trecută și nu contează ce faceți, pentru că nu o să îndepliniți niciodată cerințele. În documentul ăsta există un singur lucru corect. Pentru americani, programul de scutire a vizelor nu are implicații pe planul călătoriilor, ci e o chestiune de securitate. Acest program este utilizat pentru a impune politica americană de securitate asupra europenilor. De fiecare dată când se modifică, statele care sunt în regimul de scutire a vizelor trebuie să-și adapteze politice de securitate. Suntem în prag de alegeri. Pot să mă duc acum alegătorilor și le spun că noi decidem de noi, după, conform voinței noastre, în Europa. Nu, americanii fac ce vor și sunt ajutați de Comisia Europeană. Și Comisia ar trebui să fie rușine. Și la fel și Parlamentul ar trebui să fie rușine. Libia a decis că trebuie să dăm comisia în judecată și comisia jure a făcut praf această inițiativă. Poate ar mai trebui să încercăm o dată și să-i reamintim comisiei care îi sunt responsabilitățile reale, să nu mai ne jucăm aici. Că discutăm cu americanii, monitorizăm situația, ajutăm cele cinci țări. Știți foarte bine, doamnă Mișu, și comisarul știe foarte bine că asta nu va duce niciodată la o situație în care toate statele membre ale UE eh, beneficiază de regimul de scutire a vizelor. Ce, ne credeți? Proști aici. E o, e o chestie de principiu aici. Nu e vorba de rata de refuz a vizelor și așa mai departe. E vorba de o competență europeană și Statele Unite refuză să recunoască mecanismele constituționale interne europene. Și relațiile astea transatlantice, așa de prețioase, de dragul cărora trebuie să le pupăm talpa americanilor, că vezi, domnule, nu o să ne mai iubească dacă nu. Uitați-vă ce au făcut cu noi, statutul diplomatic al Uniunii Europene a fost redus în importanță fără cea mai mică notificare. Și atunci de ce noi facem sluj în fața lor? Uitați-vă cu cine discutăm, guvernul Trump. Ei nu știu ce înseamnă dialogul, nu știu ce înseamnă diplomația singurul lucru în care poți uh, uh, uh, uh, discuta cu ei este să-i faci să simtă pe spinarea lor anumite consecințe. Și mă întreb când o să-și asume uh, comisia anumite răspunderi, care de fapt îi revin. Nu cred, domnule președinte, că mai are vreun rost să invităm comisia. De câți ani ne spun același lucru? Discutăm cu americanii. Nu fim serioși. Aici să veniți când obțineți rezultate. Președintele, încă o dată, doamne Mișu, vă mulțumesc că ați venit aici știind că, că tema este una atât de, de spinoasă. Aveți multe, multe lucruri de rezolvat și sigur vă dau și americanii bătăi de cap. Să, în legătură cu ce spuneau doamna Intevel și domnul Becker, pentru ca lucrurile să fie clare pentru colegi. Poziția Comisiei în adoptarea acestor acte delegate nu înseamnă că se vor impune vize americanilor care vin în Europa. Pentru că, în ultimă instanță, statele membre și Parlamentul pot veni cu un veto, dar ar, ar pune anumită presiune asupra autorităților americane. Ar fi util, eventual, să ne asumăm măcar unul dintre aspectele menționate doamna Interveld, în sensul că și, și mă adresez aici și domnului Becker. Nobody, nobody is um, misunderstanding that. You know, this is... Înțelegem, sigur, dimensiunea de real politic implicată aici. Asta e situația și trebuie să fim cinstiți. Și să o spunem pe șleau, dar în acest context, Comisia ar trebui să exercite presiune asupra Statelor Unite și revin la ideea inițială a doamnei Interveld. Când mergem la Departamentul de Stat, ei ne spun că un polonez e o amenințare la adresa securității, o să meargă să ascundă pe undeva prin America, pe când un ungur nu o să facă acest lucru. Asta e o judecată absolut arbitrară, cretinitate ei le spun acest lucru și apoi, în același timp, la nivel diplomatic, ne reduc la nivelul unui, unei parcări publice, fără să ne informeze ambasadorul în, în, în acest sens. Ambasadorul nostru, nou un ambasador, este într-adevăr o persoană extrem de calificată și îmi pare rău că s-a întâmplat ce s-a întâmplat și nici măcar nu i s-a spus. E un joc aici de real politic și mă întrebă uh, dacă nu cumva ar trebui să, să, să ne gândim că într-un astfel de caz în care se procedează absolut arbitrar, dacă n-ar trebui cumva să mergem mai departe, să, să facem un pas înainte. Nu o să fie un incident internațional dacă luăm și noi o măsură de dragul statelor membre și în încercarea de a, de a pune capăt modului arbitrar în care Statele Unite ne tratează. Pentru că, în ultimă instanță, aceste criterii sunt absolut ilogice. Nu știu dacă vi se pare logic ce spun eu. Însă probabil stau acolo în birouri și se întreabă oare ce putem face cu ei până o să zică și ei ceva. Dacă sunt probleme cu cetățenii din aceste state care merg în America în termeni concreți, bun, ar fi o discuție politică. Eu sincer nu știu exact ce face un polonez când se duce în America și ce face un ungur când se duce în America, dar Polonia e periculoasă uh, uh, conform Statelor Unite. E, e demență totală. Nu are nicio legătură, niciun fundament în legislația privind imigrația. Doreați să interveniți și dumneavoastră? Vă rog, aveți cuvântul. Благодаря, господин председател. Аз по-скоро бих искала да ви благодаря на аванс и... Mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și lui Sophie Indveld pentru poziția oficială pe care v-ați asumat-o Prezentarea comisiei este a șasea, a șasea prezentare, expunere din partea comisiei. Ultima prezentare a avut loc pe 15 ianuarie anul trecut. Nu o să vă spun din nou ce ați spus dumneavoastră atât de minunat și Sofie Invel. Doamna Mișu, cât de obiectiv este criteriul SUA în ceea ce privește criteriile de refuz a vizelor față de abuzurile generalizate și natura periculoasă a țărilor în cadrul procedurii de cooperare sporită. În cadrul procedurii din 2016 ați spus că Comisia Europeană va solicita Statelor Unite să să adopte măsuri, așa cum a făcut și Canada, privind uh, călătorii cu risc scăzut din anumite state. Dar acum nici nu se mai vorbește despre această posibilitate. Când aveți totuși de gând să faceți măcar acest mic pas? Mai dorește cineva să ia cuvântul? După care o să încheiem acest punct și o eliberăm pe doamna Mișu. Mai dorește ceva secundul? Nu. Haideți să vorbim pe șleau, fiindcă am discutat acest lucru de atâtea ori. Și cum și dumneavoastră, doamna Mișu, a spus pe bună dreptate că că am întors pe toate fețele acest subiect. Există cumva o rază de speranță? Cum rămâne cu schimbările situației diplomatice? Am putea să, ar putea să se miște lucrurile privind actele delegate? Mulțumesc. Știm prea bine ce se întâmplă și uh, noi uh, lucrăm îndeaproape cu dumneavoastră și am fi dorit să vă facem pe plac, dar nu e vorba doar de sinceritate. Ci e vorba și despre uh, nu, cifre și despre uh, datoria pe care avem față de cetățeni. Vreau să vă spun că cele cinci țări care beneficiază de această scutire, acest program de scutire a vizelor, colaborează îndeaproape cu noi. Soluțiile propuse de autoritățile americane au fost analizate dar uh, am, uh, dar nu sunt soluții ale vize, în conformitate cu vizele, ci uh, soluții care țin de schimbarea abordării Statelor Unite față de aceste cinci țări. Noi suntem în slujba cetățenilor, nu a guvernului american. Comisia lucrează pentru Uniunea Europeană și pe baza acestui fapt, luăm toate acțiunile pe care le luăm. Mi s-a adresat o întrebare cu privire la raportul din 2016, cu privire la călătorii cu risc redus și să facem același lucru pe care am făcut cu Canada. Ce am încercat noi să facem? Chiar dacă nu se spune acest lucru în raport, noi am încercat să găsim cu ei soluții care să, să ne aducă într-o situație similară Canadei. Și vreau să vă spun, și cred că cunoașteți acest lucru, în legătură cu Canada, acum câteva luni am avut o mare problemă. Canada voia să pună capăt uh, um, călătorilor fără viză a, a cetățenilor uh, români, pentru că numărul de solicitări era foarte mare. Iar noi am reușit să facem legătură între autoritățile statului membru și Canada pentru a face tot ce ne stă nouă în putință pentru a nu se întâmpla acest lucru. Și am reușit să facem în așa fel încât să nu se întâmple. Deci, nu e nevoie să venim cu surle și trâmbițe. De fiecare dată când facem ceva noi, încercăm să găsim modalitatea cea mai bună pentru a rezolva problema. Iar uh, cele cinci state membre sunt alături de noi. Cunosc poziția dumneavoastră, domnule președinte, și nu pot să mă angajez în numele comisiei. Comunicarea o face, fiindcă este un colegiu a comisarilor, dar vreau să vă asigur că facem tot ce ne stă în putință pentru a rezolva problema. Nu știu ce se va întâmpla în următoarele luni, dar putem uh, reveni la dumneavoastră și sper că până la finalul anului să avem practic, soluții practice, cel puțin uh, pentru unele state membre, soluții uh, pe care, care să ne convine și nouă și dumneavoastră. Mulțumesc! Vreau să vă spun uh, că așa în apărarea mea, să nu vă supărați prea tare ce a făcut Canada n-a fost uh, frumos. Dar nimeni nu spune că nu au dreptul să facă asta dacă asta e părerea lor despre România. Dar ce fac americanii nu e asta. Ei spun, noi nu avem nicio problemă cu Ungaria, cu Slovacia, cu Franța, dar avem probleme cu Polonia, România. Nici măcar nu se uită care este rata de refuzuri, ci iau această decizie în mod arbitrar și după aceea se aștepta ca noi să-i tratăm ca și cum ar fi regi. Și ei nu fac decât să ne dezbină și să ne conducă. Deci lucrurile sunt uh, alandala. Nimeni nu vorbește despre faptul că nimeni nu se referă la ce a făcut Canada. Și nu poate fi un exemplu fiindcă este dreptul suveran al unei țări de a spune nu mai vrem să, uh, să uh, oferim uh, scutiri de viză pentru, că, pentru cetățenii anumite țări. Da, au drept să facă acest lucru. E vorba despre, ci e vorba despre abuzul de putere, de folosire arbitrară a acestei puteri. Și știm că se întâmplă acest lucru. Au spus că noi nu folosim bine cifrele și nici nu nici nu folosesc cifrele cum trebuie. Nu vrem să mm, arunce Slovacia și Ungaria pe listă, dar s-ar putea să facă la un moment dat. Și cine știe ce altă țară din Occident ar putea să aibă o rata refuzurilor ridicată și să ajungă pe listă. Știm care sunt uh, ratele de refuz pentru Irlanda, pentru Regatul Unit, mă rog să lăsăm deoparte Regatul Unit deocamdată, dar nu se știe niciodată. Sofie, foarte pe scurt. În primul rând vreau să se consemneze faptul că Comisia nu ne-a răspuns la ce am spus noi, nu face decât să își repete discursul. În al doilea rând, dumneavoastră vă comportați ca și cum ar fi o chestiune bilaterală între UE și Statele Unite ale Americii, dar nu este vorba despre asta, este vorba despre o competență europeană. Cum se poate ca un cetățean polonez să fie, sau mă rog, român sau așa mai departe, să fie o amenințare, atât timp cât noi avem libertate de circulație în Uniunea Europeană și toți cetățenii sunt considerați egali. Deci nu sunteți în poziția cea bună și îmi pare rău că să constat că Comisia este surdă în fața argumentelor pe care le ridicăm noi și nu face decât să continue pe aceeași, în aceeași direcție, zicând, știm că am ajuns la, că am obținut progres, cu toate că d-a, ce ați obținut? N-ați obținut nimic, zero. Da, și eu cred că ar trebui să se miște mai repede comisia. Asta, mă rog, asta e părerea mea. Mulțumesc, doamnă Mișu. Avem o chestiune cu privire la cea de comunicare privind mecanismul de suspendare. Doriți să spuneți ceva? Este al doilea raport pe care l-am adoptat pe 19 decembrie. Noi considerăm că toate țările evaluate, cele 5 țări din uh, Balcanii Occidentali și cele 3 țări din uh, Parteneriatul Estic, er, um, respectă continuare sistemul de referință privind liberalizarea vizelor. Menținem uh, în continuare un contact, un control foarte strâns asupra datelor toate țările, toate cele 8 țări au luat acțiunile identificate în primul raport în conformitate cu, medica, cu mecanismul privind suspendarea vizelor și sunt convins că vor da curs recomandărilor și în continuare, dar reformele trebuie să fie aplicate cu uh, pe de întregul și trebuie să dureze pentru ca țările să nu dea înapoi în ceea ce privește progresul obținut. În ceea ce privește provocările de migrație ilegală, țările aceste țări iau în continuare, în continuare măsuri pentru a face față provocărilor de migrație ilegală. Am mm, constatat la o creștere a refuzului uh, de intrări și uh, din partea Ucrainei, Georgiei și Moldova. Și uh, Albania a făcut progres până în iunie 2018. Lucrurile s-au înrăutățit mai apoi, însă acum, uh, conform informațiilor pe care le avem, uh, lucrurile sunt uh, din nou pe calea cea bună și se fac în continuare eforturi pentru a îmbunătăți situația și pentru a asigura durabilitatea acestor rezultate. Mai e nevoie să se facă um, eforturi pentru ca aceste țări care nu, care nu necesită vizită să respecte standardele necesare. Acest lucru este valabil pentru Serbia și s-a făcut referire la acest lucru în raport. Serbia a renunțat uh, în octombrie 2018 la regimul de liberalizare a vizelor cu Irakul. Așa cum am, cum i-am solicitat noi, um, rezultatele nu au întârziat să apară uh, la nivelul abuzurilor uh, din sistem. Iar Procesul continuă lin pentru aceste 8 țări și uh, ratele de returnare sunt uh, uh, foarte bune. Apoi avem și concluziile acordului de frontieră negociat de comisie, care va reprezenta un ajutor foarte mare în ceea ce privește gestionarea migrației ilegale în aceste țări, chiar dacă răspunderea principală aparține, bineînțeles, acestor țări. Albania a fost prima care a semnat acest acord de statut privind baza de coastă, iar uh, privind uh, baza de frontieră, iar noi ne-am dat acordul, acordurile cu uh, Serbia și cu fosta Republică Iugoslava Macedoniei și cu Bosnia-Herzegovina au fost demarate și ne așteptăm ca negocierile cu Muntenegru, care au fost finalizate cu succes, să ducă la inițializarea acordului în curând. Acum, acordul în ceea ce privește crima organizată și, în ceea ce privește crima organizată și securitatea publică, toate țările, țările continuă să ia măsuri pentru a combate crima organizată. Trebuie să se facă și mai multe eforturi pe viitor. În ciuda măsurilor luate pentru combaterea crimei organizate, e nevoie să se facă mai multe eforturi din partea tuturor țărilor. Acțiunile pentru combaterea corupției sunt necesare în Moldova și Ucraina și uh, conchid spunând că aplicarea standardelor de liberalizare a vizelor este un proces continuu în desfășurare. Monitorizarea va merge mai departe și Comisia știe prea bine că uh, eforturile noastre de a ajuta, de a avea alături de noi în acest sistem țările din Balcanii Occidentali și în Parteneriatul de Est, suntem, și că suntem întotdeauna sprijiniți de Parlamentul European. Mulțumesc. Doamna Vergia dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă, pentru acest raport destul de complex. E vorba de scutirile de viză și suspendarea acestora. N-am citit cu mare atenție mecanismul de suspendare a scutirilor de viză. Este practic o barieră în fața liberalizării vizelor. Atunci când uh, au fost liberalizate vizele pentru țările din Balcani, foarte multe persoane ne-au spus că ne vom uh, vedea confruntați, confruntați cu fluxuri de migranți din Balcani care vor ajunge pe teritoriile, pe teritoriile Uniunii Europene. Știm că nu s-a întâmplat așa, însă subiectul migrației reglementate în Uniunea Europeană nu este amintit în raport. Mi se pare destul de complicat să înțelegi realitatea mecanismului dacă nu vorbim decât de migrația nereglementată. Trebuie, pentru a înțelege mai bine fenomenul, să vedem și cum evoluează migrația reglementată. Același lucru se aplică și parteneriatului estic. Dacă privim datele evoluției migrației reglementate în ce privește parteneriatul estic, există câteva date surprinzătoare. Ucrainienii sunt cei din tâi care beneficiază de drepturi de sejur în uh, Uniunea Europeană în, în 2017. Uh, ultima cifră cunoscută a fost aproape 600 de mii. Citeam într-un articol din presa franceză că e sprijinul pe care l-a acordă Uniunea Europeană în fața crizei din Ucraina, însă nu sunt refugiați. Aceste titluri de sejur pe care în 85% din cazuri le oferă Polonia sunt uh, practic uh, drepturi, uh, titluri de sejur de natură economică. doar acest grup uh, de ucraineni care intră în uh, Uniunea Europeană, mergând în principal în Polonia, reprezintă practic 20% din valul, din uh, cei care vin în cadrul migrației reglementate în Uniunea Europeană. Ei primesc un titlu economic și nu un titlu în dreptul protecției internaționale. Dacă vrem să avem o viziune globală asupra acestui fenomen, trebuie să integrăm și imigrația reglementată și să nu ne concentrăm doar pe cea nereglementată, pentru că în caz contrar cred că nu vom ajunge la un raport, la un răspuns coerent global la acest subiect. Cred că acest răspuns uh, derivă din urma crizei ucrainiene, Reiese însă că Polonia este țara care se opune cel mai mult uh, migrației economice și titlurilor de sejur uh, din motive economice. Vedem aici, practic, dublul discurs al anumitor state membre în ce privește subiectul uh, de astăzi și cred că trebuie integrat în perspectiva de ansamblu. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, am să o întreb pe doamne Misi să răspund, am să rog să se pronunțe succint. Mulțumesc, mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Cred că, după cum spuneți, pe, bunul, drept, pe bună dreptate, acest raport uh, priv, referitor la mecanismul de suspendare privește standardele principale pe care le-am uh, introdus cu statele din procesul de liberalizare a vizelor. Înțeleg părerea dumneavoastră, am la notă de argumentele dumneavoastră, vă spun însă că am purtat discuții cu toate statele membre, cât și cu țările din Balcanii Occidentali și există relații foarte bune între statele membre ale Uniunii Europene și aceste țări. Înțeleg că doriți mai multe informații aici, discuțiile bilaterale care există și soluțiile pe care le-au găsit, nu cred însă că pot fi luate în calcul pentru acest tip de rapoarte. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru că v-ați făcut loc în agenda, știu că sunteți deosebit de ocupată, știu că aveți foarte multe întâlniri la ora actuală. Apreciem foarte mult uh, prezentarea dumneavoastră. Știm că e un subiect uh, dificil. Adresăm mereu întrebări comisiei. Încă o dată vă mulțumesc pentru răspunsurile solide pe care le-ați furnizat. Vă mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc foarte mult. Intervenție din sală fără microfon. thank you. What, what is it about you, Juan, that you... Juan, ce se întâmplă cu tine? Ai această apreciere față de doamna Misi. Da, am rugat-o dacă ar dori să rămână. Da, e clar că tu ai um, un farmec pe care eu nu l am. Sunt de-a dreptul gelos. Uh, Adina Ori uh, spunea că trebuie să plece, dar tu ai reușit să convingi încât a decis să rămână cu plăcere. Bine, nu sunt gelos, am să continui. Și comisia, invitații de la comisie vor rămâne și vom discuta despre înființarea unui cod al Uniunii privind vizele. Raportorul este, bineînțeles, Juan Fernando López Aguilar. Juan, avem o mică întârziere, așa că te rog, spune-ne cum stau lucrurile privind cel de-al doilea trilog în prezența doamnei Mici. Te rog. Succint, pentru că nu mai avem timp, având în vedere că discuția la subiectul anterior să cam lungit, însă e un subiect foarte important. Discutăm despre inițiative legislative aici, e vorba de codul pentru vize discutat de comisie încă de la începutul mandatului acestui parlament și care s-a cam lovit de probleme. În plus a venit vremea să obținem rezultate concrete. Sperăm să facem acest lucru cu ajutorul Comisiei și cu um, compromisul de la Consiliu. Eu uh, am să vă prezint ce s-a întâmplat uh, privind codul Uniunii. Ultimul trilog a avut loc uh, în decembrie la Strasburg. S-au mai organizat întâlniri tehnice de atunci uh, cu raportorii din umbră și adoptarea finală a acestui cod uh, privind vizele trebuie să fie urgentată pentru a fi pentru a intra la trilog săptămâna viitoare, ianuarie, pe data de 29. Va fi singura posibilitate pentru ca Coreper să adopte dosarul în februarie și să votăm uh, la Libe încă o dată în februarie, 18-19 pentru ca în acest fel să votăm în plen la Strasburg în uh, cea de-a doua sesiune. Ar trebui să încercăm să evităm birocrația cât se poate de mult aici și să ne limităm la compromisurile la care am ajuns în ce privește subiectele încă deschise. Am discutat despre cooperarea privind clauza de readmisie, o legătură formulată la articolul 25 după care vorbim de articolul de reprezentare, la care mai multe state membre s-au opus. S-a mai discutat despre articolul 9, termenul limită pentru înaintarea aplicațiilor, posibilitatea de a înainta o solicitare. Noi am uh, insistat că nu există dovezi concrete pentru anumite solicitări, avem după aceea taxele pentru serviciile de viză, o formulare la articolul 1, articolul 2 și articolul 16 în ceea ce privește profesioniștii din domeniul uh, culturii și al sportului în uh, vederea facilitării intrării acestora în Uniunea Europeană în scopul unor activități sportive și culturale, uh, și termenul limită pentru luarea deciziei privind solicitarea la articol 3. În cele din urmă am discutat despre vizele cu intrări multiple. Ideea era de a rămâne la așa numitul sistem în cascadă, în măsura posibilului, așadar, um, în măsura în care poți să circuli, um, ar trebui să ți se faciliteze procedura de intrare. Și, în ultimul rând, uh, solicitările de viză la frontierele externe și schemele specifice aferente. Singura observație pe care vreau să o fac, colegii deja au ascultat-o, mai ales cei care sunt implicați ca raportor din umbră, e că ar trebui să facem tot ce ne stă în putință să formulăm cu mare atenție fiecare clauză astfel încât să ajungem la un nivel de înțelegere reciprocă și să ne apropiem de poziția inițială pentru a putea găsi un compromis în timp util și să adăugăm uh, codul privind vizele la bilanțul favorabil al mandatului acestui Parlament. Vă mulțumesc uh, pentru că ați rămas câteva minute, doamnă Mișa, pentru a asculta această dezbatere și v-aș fi recunoscător dacă veți face tot ce vă stă în putință pentru a da o mână de ajutor. Mulțumesc, am să le mulțumesc interpreților dacă ne mai pot sta alături câteva minute. We have three... Avem cei trei raportori din umbră care au așteptat cu răbdare și noi am depășit puțin timpul, așa că dacă vreți să interveniți, să vă dau posibilitatea să o faceți din partea EPP, domnul Becker, ar dori să ne spuneți ceva? Într-adevăr, sunt uh, pe deplin de acord uh, cu descrierea generală făcută de autorul raportului și văd uh, în termeni pozitiv abordarea pragmatică a raportorului și în același timp apreciez profesionalismul în care s-a încercat găsirea unui compromis. Sigur, sunt anumite puncte unde mă sunt mai apropiat de poziția Comisiei și a Consiliului, însă am să urmez exemplul raportorului și sper să avem succes. Așa că haideți să facem tot ce ne stă în putere și vă mulțumesc dumneavoastră personal pentru că dumneavoastră uh, dirijați negocierile din partea Comisiei și vă mulțumesc pentru angajamentul personal. Într-adevăr, vă mulțumim foarte mult pentru tot ce faceți în triloguri, doamna Miciu, nu e vorba doar de ce se întâmplă aici. Mulțumim și domnului Becker. Domnul Depre, de prea are cuvântul din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Iată un dosar important uh, care a plecat uh, la drum cu mai greu puțin, dar acum a intrat în ritm turbo. Grupul meu va face totul pentru a ne asigura că acest dosar este aprobat în actuala legislatură. poziția noastră spre deosebire de aceea a domnului Becker, mai apropiat de aceea a Parlamentului decât de cea a Consiliului și m-aș referi la două sau trei aspecte aici. În primul rând, mă bucur că pe chestiunea sensibilă a politicii vizelor, pentru a încuraja cooperarea cu statele terțe în materie de readmitere, raportorul nostru a reușit să convingă Consiliul să negocieze pe baza promulor Parlamentului, pentru că noi nu doream ca cetățenii acestor state să fie pedepsiți din cauza faptului că autoritățile guvernamentale de la ei nu vreau să facă un acord cu Uniunea în materie de readmisie. Uh, s-au dublat taxele de vizele la 150 de euro la un moment dat, s-au dublat pentru cetățenii anumitor țări, ar fi fost revoltător așa ceva. Și de aceea mă bucur că se are în vedere o politică uh, care include stimulente pozitive, prevărzând o cheltuială a taxelor de viză pentru cetățenii statelor care cooperează în mod corect cu Uniunea. Și vă felicit că ați reușit să impuneți acest termen de negociere. Mai sunt încă multe de negociat, reprezentarea obligatorie a statelor membre, o chestiune spinoasă, facilitățile pentru sportivi și artiști în turnee, reducerea cheltuielilor pentru cei care și-au transmis deja datele biometrice, Însă am, am încredere în raportor și îl sprijinim convinși că va uh, asigura respectarea termenelor, termenilor și termenelor pe care le-am stabilit împreună. Atât aveam de spus, domnule președinte. Mulțumim foarte mult. Interpreții nu o să mai rămână mult timp, spune domnul președinte, așa că vă rog o scurtă intervenție. Cristin, te rog. Am să fiu foarte subcintă, spune doamna Vergia, foarte telegrafic, eh, pentru că nu mai vrem să revenim asupra întregii povești eh, cu acest dosar. M-aș referi la un aspect care mi se pare important. Sunt în dezacord cu anumite aspecte, dar eh, m-aș referi acum doar la lucrurile importante. Domnul Depre vorbea de chestiunea readmisiei și sunt pe deplin de acord cu domnia sa. Mă referi aici la trei aspecte. Asigurarea medicală, n-am să mai intru în detalii, sportivii și artiștii, aici uh, avem plângeri permanente și sunt uh, uneori povești absolut halucinante. Și apoi chestiunea vizilor la punctul de trecere a frontierei, această posibilitate există în prezent, insist, și nu înțelegem de ce se dorește eliminarea acesteia. Sunt sigur că statele care sunt în preajma frontierelor terestre se confruntă cu tot felul de situații care pot fi rezolvate doar la frontieră trebuie păstrată posibilitatea oferirii acestor, cumpărării acestor vize la frontieră, pentru că altfel cu toții am avea de pierdut. Mulțumim, Marie Cristin, și îți mulțumesc pentru concezie. Da, Mișu. The last trialogue, of course, so did you want to say something briefly? Very briefly. Foarte pe scurt, Mișu. Am fost la trilog, am avut onoarea de a participa la trilogul noastră Om mm, să particip și la următorul, va fi acolo și comisarul de resort. Da. Așa că de acum și până la data acestui trilog trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a găsi soluții, pentru a avea într-adevăr posibilitatea unui trilog final. Chestiunile menționate sunt într-adevăr cele și pe care le-am și discutat în termeni concreți. Nu pot să vă spun că uh, acestea vor intra pe ordinea de zi a discuțiilor, în discuțiile în etapa finală, însă vom încerca pe cât posibil să dăm curs uh, a acestor doleanțe uh, menționate de, de raportor. Dânsul e, e foarte priceput în a ne uh, organiza pe toți într-o, într-o singură direcție. Mulțumesc, Cristin, mulțumesc, Gerard și mulțumesc, doamna Mișu. Vedeți, e priceput și cu limbile străine. În, în mare formă ești astăzi, Juan, spune domnul președinte raportorului. Mulțumim, doamna Miciu. Mulțumim echipei comisiei. S-a văzut acest lucru, într-adevăr, la trilog. Am fost acolo luni, echipa comisiei cooperează foarte bine cu noi. A fost un, un, un final extrem de plăcut. So, colleagues, next meeting is... Data următoare, întâlniri 29 ianuarie, încheiem ședința. Mulțumesc! Și domnul președinte mulțumesc de amabilitate interpreților pentru prelungirea acordată.